Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Vi informo di aver ricevuto numerose Să trecem acum la explicațiile de vot. Am primit foarte multe cereri de explicații de vot. Ședința poate continua până la ora 14.45 cel mai târziu ca să permitem uh, serviciilor să pregătească reluarea ședinței la ora 15. Dacă rămâna, uh, rămân explicații de vot, acestea se vor uh, face mâine după voturi. Așadar, explicații de vot la raportul Zuber, domnul Cuschieri, în numele grupului său are două minute. c'è l'onorevole Cuschieri. Este în sală domnul Cuschieri? Domnul Luhan, un minut. Ma non c'è neanche.